Ich erkläre die am 20. April. Declar deschisă ședința întreruptă pe 20 aprilie 2012. Procesul verbal și textele reuniunii din 20 aprilie 2012 vă stau la dispoziție. Vreau să știu dacă există obiecții.